colleghi, è con vero piacere che do il benvenuto a questa riunione straordinaria della Commissione per gli affari esteri. Dragi colegi, îmi face mare plăcere să deschid această reuniune extraordinară a Comisiei AFET și să-i urez bun venit baronei Ashton. Voi prezida astăzi, înlocuindu-l pe domnul Brock, care nu poate fi prezent pentru că a fost reținut în Germania pentru o întâlnire neprevăzută la Curtea Constituțională de la Karlsruhe, deci are o scuză cât se poate de valabilă. Așadar, în numele nostru al tuturor, doresc să o felicit pe doamna Ashton pentru munca depusă, mai ales la negocierile cu Iranul. Ne bucurăm foarte mult de succesul acestor uh, negocieri. Doamna Ashton, mai ales ne bucurăm că ne-ați spus că aveți intenția să continuați să monitorizați personal aceste negocieri ca să vă asigurați că sunt respectate condițiile de către partea iraniană. Din păcate însă, Iranul nu este singurul subiect pe care trebuie să-l discutăm. Succesul negocierilor între Palestina și Israel este unul la fel de important dacă dorim să restaurăm securitatea în Orientul apropiat și să găsim o potențială soluție la conflictul din Siria și de asemenea e foarte important să evităm acolo o catastrofă umanitară și politică și uh, dezintegrarea Siriei și poate chiar și a statelor vecine. În încheiere, aș avea două comentarii am apreciat decizia dumneavoastră de a merge în Ucraina și aș vrea să știu care considerați dumneavoastră că sunt evoluțiile politice în această țară? Credeți că sunt posibilități de mediere? Credeți că pute, se poate schimba cursul politic lansat de domnul Ianucovici, respectind în același timp principiile necesare pentru acordul nostru. Apoi, în legătură cu Republica Centrafricană, trebuie să vedem care va fi situația în această țară. Se pare că e nevoie de măsuri concrete pentru a se evita uh, o catastrofă care se apropie. Deci doresc să vă dau cuvântul pentru o primă prezentare și după aceea cu siguranță vor fi comentarii și întrebări. Mulțumesc. Thank you very much, Mr. President. Um, it's a pleasure to be... Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult să fiu din nou la Comisia AFET. Știu că pentru mulți dintre dumneavoastră sunt ultimele câteva zile înainte de vacanță, așadar aș dori să vă urez tuturor Crăciun fericit și o dihnă plăcută. Aș dori în primul rând să vă prezint uh, concluziile Consiliului de Afaceri Externe și aș vrea să acopăr mai multe subiecte, nu chiar tot, pentru că vreau să dedic cât mai mult timp um, răspunderii la întrebările dumneavoastră și discuției cu dumneavoastră, dar încerc să acopăr um, chestiunile cheie. Am început Consiliul de Afaceri Externe uh, printr-o prezentare făcută de către mine a rezultatului negocierilor cu Iranul. După cum știți, de peste trei ani port aceste negocieri și cred că ați constatat că între 20 și 24 noiembrie am reușit să încheiem un plan comun de acțiune, care reprezintă un prim pas către o soluție cuprinzătoare pe termen lung, care va garanta că Iranul nu va avea decât un program nuclear pașnic. E vorba și de măsuri reciproce cu Iranul privind activitățile sale și privind măsurile restrictive impuse de Uniunea Europeană. Cred că, Uniunea, cred că negocierile de la Geneva au reprezentat un mare pas înainte pe plan diplomatic. Acum trebuie însă să se treacă și la aplicare. Ieri m-am întâlnit cu vicepremierul ambasadorul Araci, care a fost un partener cheie în discuții. Veți constata că discuțiile tehnice s-au oprit săptămâna trecută și vor reîncepe joi. Cu excelența sa am discutat, am mai discutat și cu ministrul Zarif în ultimele săptămâni și am spus că după uh, aplicare vom începe din nou negocierile unei soluții cuprinzătoare. Cred că vă dați seama cu toții de cât de delicat este acest proces diplomatic. Nu pot decât să vă spun că îmi păstrez angajamentul personal în numele Uniunii Europene de a face această treabă, dacă poate fi făcută. Pentru că a doua zi avea loc uh, Consiliul de Afaceri Generale, am analizat pachetul extindere și aspectele sale. Am trimis o scrisoare ministrilor de externe care uh, stipula principalele axe ale, Kosovo, ale dialogului cu Kosovo și Serbia. Și mi-a făcut mare plăcere să fiu uh, implicată în acest proces extraordinar și să Recunosc că vinerea trecută a avut loc cea de-a 20-a reuniune de dialog. Unele dintre reuniuni au durat peste 14 ore dintr-un foc și toate au durat cel puțin câteva ore. Rezultatele muncii depuse acolo se văd cu ochiul liber. Uneori chiar mi-au depășit așteptările de exemplu în cazul alegerilor locale din Kosovo. Și cu această ocazie vreau să-i mulțumesc lui Roberto Gualtieri pentru munca extraordinară pe care a făcut-o conducând misiunea de observare electorală de acolo. A fost uh, extraordinar și îi mulțumesc foarte mult. A doua zi, la Consiliul Afaceri Generale, am reușit să adoptăm cadrul de negociere pentru Serbia și am fost de acord să desfășurăm conferința interguvernamentală pentru lansarea negocierilor de aderare în ianuarie 2014. Mă aștept ca mâine Consiliul European să confirme această decizie. Credem că deschiderea acestor negocieri de aderare nu reprezintă doar un mesaj important pentru Serbia, ci și pentru întreaga regiune. De asemenea, sper că acordul de stabilizare și asociere negociat cu Kosovo se va încheia anul viitor. Cred că atât Kosovo cât și Serbia sunt un model care ar trebui să inspire restul Balcanilor occidentali. Și fără îndoială, Uniunea Europeană are o importanță deosebită pentru că a contribuit la crearea de inspirație pentru premier și echipele lor pentru a își atinge obiectivele. În Albania, în ceea ce privește Albania, Consiliul a decis să dea un semnal pozitiv, să recunoască progresele și să adopte concluzii privind acordarea statutului de stat candidat în iunie 2014 în baza raportului Comisiei, ceea ce este iarăși un semnal care merge foarte departe și mai departe de Albania și contribuie la stabilitatea regională. Cred că nu vă va surprinde că foarte mult timp am discutat summitul parteneriatului estic de la Vilnius. Acesta a avut rezultate concrete și de fond, mai ales inițierea acordului de asociere cu Georgia și cu Moldova, dar care sunt uh, destinate unei semnări anul viitor. Ambele se bucură de susținere sporită după Vilnius, însă, inevitabil, evoluțiile din Ucraina au fost și ele prioritare pe ordinea de zi a noastră. Am fost la Kiev săptămâna trecută, m-am întâlnit de două ori cu președintele Ianucovici, cu liderii opoziției de două ori, cu societatea civilă, cu cei trei foști președinți și am fost și uh, în Maidan. Ministrii au confirmat din nou la Consiliul de Afaceri Externe că sunt gata să semneze acordul de asociere, cu uh, partea legată de zona de liber schimb profundă și cuprinzătoare, de îndată ce Ucraina va fi gata. Nu cred că mai trebuie să spun nimănui de aici că noi considerăm că acest acord e cea mai bună soluție pentru provocările pe termen scurt, pe plan economic, cu care se confruntă această țară și să pregătească pe termen lung viitorul economic al Ucrainei. Cel puțin va trimite un semnal real piețelor internaționale și instituțiilor financiare – și am toată încrederea. De asemenea, acest acord reprezintă un tipar pentru reformele economice și politice. Ministrii au salutat uh, susținerea publică pentru integrarea politică și economică cu Uniunea Europeană, după cum s-a dovedit și weekendul trecut și în cursul săptămânii. La ambele reuniuni cu președintele Ianucovici, acesta și-a reconfirmat dorința de a semna acest acord. Am discutat cu domnia sa în detaliu toate provocările economice cu care se confruntă economia din Ucraina. Suntem gata să ne implicăm și să aducem ajutorul necesar pentru uh, eliminarea acestui blocaj politic. Ieri am primit o scrisoare de la trei lideri ai opoziției care își prezentau ideile. E clară din partea noastră că și eu și alți uh, lideri din Uniunea Europeană suntem gata să ajutăm acest dialog dacă va fi nevoie. Deci doresc să spun autorităților din Ucraina că trebuie să ne asigurăm că cetățenii continuă să aibă dreptul de liberă adunare și de exprimare și că trebuie să punem capăt oricărei sugestii de violență. Trebuie să aibă loc o anchetă adecvată a violențelor care au avut loc și trebuie ca persoanele arestate la manifestații să fie eliberate. De asemenea, trebuie să se găsească o soluție la această criză politică pentru ca această țară să poată merge înainte. Am vorbit despre parteneriatul sudic și am pus accentul mai ales pe Siria, pentru că ne interesează două aspecte în această criză. În primul rând, situația umanitară teribilă au avut loc uh, reuniuni aici, astăzi, cu multe agenții ONU și cu doamna comisar Gheorgheva și știu că planul um, pus pe picioare de ONU este doar o parte a ceea ce va fi necesar. Nu doar în Siria, ci și în statele din jur. Statele membre UE sunt o destinație pentru persoanele care solicită azil și necesită ajutor. Un alt aspect al muncii noastre se referă la Geneva 2. Tocmai a avut loc o reuniune cu uh, domnul Abrahimi, cu care s-au discutat perspectivele Geneva 2 și posibilitatea ca acest acord să reprezinte începutul unui proces. Suntem gata să promovăm rolul societății civile și dorim neapărat ca femeile să fie reprezentate în delegațiile uh, la Geneva pentru negocierea Geneva 2. Știu că Pierre a discutat cu domnul Abrahimi și, uh, într-adevăr, va fi un subiect foarte important. Trebuie să găsim un mod în care uh, femeile să fie susținute la Geneva și nu doar pe banca de rezerve, ci ca parte integrantă a discuțiilor. Deci trebuie să facem tot ce putem pentru a continua cooperarea regională pentru a susține eforturile diplomatice, pentru a ne asigura că ne continuăm și noi contactele diplomatice, nu doar cu persoanele din Siria, ci și din afara ei și în întreaga regiune. Sigur că soluția acolo se va găsi pentru reuniunea tuturor părților. Ne gândim și la distrugerea armelor chimice, discuțiile merg bine în acest sens, mai multe state membre au făcut oferte foarte pozitive de uh, sprijin logistic. De asemenea, vom avea o contribuție la OPCW pentru a finaliza ultima parte a programului de distrugere. Am, aș dori să menționez și situația din Republica Centrafricană pentru că mi se pare alarmantă. Trebuie să fim convinși că acțiunea noastră este decisivă. Am colaborat strâns cu Franța și salutăm intervenția lor. Am acordat 50 de milioane de euro pentru munca de pe teren, de acolo, și pregătim asistență umanitară considerabilă, încă 80,5 de milioane de euro alocate luni însă trebuie să ne asigurăm că persoanele din întreaga țară sunt ajutate. Acest subiect va fi discutat în Consiliul European și, de asemenea, cu partenerii africani ca să ne asigurăm că se va reacționa cât mai rapid la asemenea crize. Trebuie să vă spun că Mă gândesc foarte mult la ce se întâmplă în Africa și la ce se întâmplă în Sudanul de Sud la ora actuală. Mă gândesc și la situația din Cuba, de asemenea. Lucrăm îndeaproape cu delegația noastră de acolo și vom avea din nou o reuniune a platformei de criză, care are loc, de fapt, chiar acum, ca să se vadă ce se mai poate face acolo. Domnule președinte, în cele din urmă, Printre alte lucruri uh, menționate, vreau să mă refer și la grupul de lucru Myanmar-Birmania și doresc să mulțumesc parlamentarilor europeni pentru munca extraordinară și susținerea pe care ne-au acordat-o pentru organizarea a două zile foarte reușite în colaborare cu președintele și cu Aung San Suu Kyi zile care au fost foarte apreciate de toți cetățenii din Myanmar, Birmania. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Haideți să începem mai întâi cu coordonatorii. Două minute pentru fiecare. Întâi domnul Salafranca. Gracias, eh, señor presidente. Bienvenida, señora alta representante. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, doamnă înalt reprezentant. Ați fost, în mod evident, foarte ocupată în ultimul timp. Și am trimis felicitările noastre către echipa dumneavoastră și către dumneavoastră pentru rezultatele obținute în ceea ce privește Iranul. Să sperăm că lucrurile vor fi la fel de pozitive și în șase luni. V-ați referit la situația din uh, Siria. Și există unele așteptări față de discuțiile care vor începe în ianuarie în uh, Geneva. Care este evaluarea dumneavoastră? Situația din țările din vecinătate este uh, teribilă, instabilitatea este enormă, uh, asta este mai ales cazul Libanului. Ne îngrijorează și situația din Ucraina. Aș vrea să ne dați evaluarea dumneavoastră a uh, Uh, acordului semnat de Ucraina cu Rusia referitor la prețurile de gaze. Aceste acorduri înseamnă ele că se va semna acel acord uh, de Uniune Vamală? Am urmărit cu atenție delegația dumneavoastră um, în Ucraina și vizita dumneavoastră în Ucraina. Ne-am bucurat să vedem că v-ați oferit să mediați Credeți că autoritățile țării vă, vor accepta această ofertă? Și, nu în ultimul rând, două întrebări. Cum evaluați concluziile Consiliului Afaceri Generale referitor la re, revizuirea, evaluarea Serviciului European de Acțiune Externă? Se pare că pe termen mediu lucrurile vor dura mai mult timp dar considerați că există suficientă marjă de manevră înainte de finalul uh, mandatului dumneavoastră sau credeți că va fi o sarcină pentru uh, succesorul dumneavoastră? Și nu în, ultimul, nu în ultimul rând, știu că sunteți ocupată, dar nu uitați America Latină. În ianuarie, la Santiago, vom revizui acordul cu Mexic și cu Chile deci uh, am vrea să, să avem uh, mandatul uh, de negociere. Mulțumesc, spune președintele, doamna Gomez. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să vă felicit, doamnă înalt reprezentant, pentru rezultatele din Iran. Iranul joacă un rol și în Siria. La reuniunea cu doamna Georgieva și cu cei de la ONU, am uh, discutat despre faptul că o soluție militară nu este posibilă, însă nu toată lumea este de acord cu asta. Ce le spune Uniunea Europeană celorlalte, celorlalte părți interesate, Qatar, Arabia Saudită și așa mai departe? Apoi, ca să revenim la Geneva 2. A fost asta și apoi, în ceea ce privește Ucraina, m-ar interesa implicațiile economice ale acordului semnat de Ucraina cu Rusia. Și în plus, aș dori să vă întreb ce putem face noi la Parlamentul European pentru a vă sprijini pe dumneavoastră și acțiunile necesare pentru Ucraina. Și, nu în ultimul rând, referitor la Africa. Ați spus că situația este alarmantă în Republica Centrafricană. Franța, practic, este singura acolo, Sudanul de Sud, aș putea să vorbesc despre Mali, despre Guinea-Bissau, unde vedem eșecul statului, vedem acel uh, avion uh, portughez uh, obligat să aducă persoane care susțineau că erau sirieni, încotro se îndreaptă uh, politica noastră externă? Ați reușit să discutați cu uh, miniștrii uh, la ultimul Consiliu referitor la uh, politicile noastre? La, referitor la, uh, inclusiv la politica noastră de securitate și apărare? Care este situația? Mulțumim, uh, doamnă Gomez. V-ați uh, respectat la fix uh, timpul. Domnul Cacin. Mulțumesc. Stimată baronesă Ashton, dați-mi voie în numele, Ash, în numele ALDE să îmi exprim felicitările pentru succesul dumneavoastră în domeniul politicii externe a Uniunii Europene. Această politică există datorită dumneavoastră și uh, ați devenit într-adevăr un actor important, mai important decât credea lumea când ați uh, preluat acest post. În ceea ce privește Iranul, sperăm că vor exista persoane care să poată pune în practică deciziile luate. Și în ceea ce privește Balcanii Occidentale, occidentali, dați-mi voie să uh, vă mai fac un uh, compliment. Împreună cu partenerii din Balcanii de Vest, uh, ați înregistrat mari succese. Uh, și aș dori să mai puteți găsi parteneri similari uh, și în alte locuri, cum ar fi Ucraina. Parteneri care să fie conștienți de provocările strategice, care să poată coopera și în care să putem avea încredere. Felicitări în ceea ce privește Kosovo și Serbia. Dar dați-mi voie să vă spun că este și o zi istorică, pentru că Muntenegru a început uh, negocierile. Este prima țară să, care uh, deschide capitolele 23 și 24, dar și capitolele 5 și 26. Este vorba de achiziții publice și lupta împotriva uh, corupției sistemice. Aș dori de asemenea să vă felicit și referitor la Moldova și uh, Georgia. În ceea ce privește Ucraina, am o întrebare. Președintele rus este un, ac un actor, un jucător uh, puternic. Va trebui să fim mai hotărâți în jocul pe care îl jucăm uh, cu el. Cum intenționați să procedați? Și o ultimă întrebare. Corupția sistemică este o problemă a Ucrainei și aș vrea să știu uh, cum abordați această problemă. Domnul Cromberg, domnite pentru verzi și vă rog să vă respectați timpul pentru că foarte multe persoane s-au înscris la cuvânt. Voi închide lista acum pentru că altfel nu vă mai putea asculta răspunsurile. Mulțumesc. Mă alătur și eu celor care vă felicită pentru rezultatele din Iran. Delegația pentru Iran din Parlamentul European s-a întors astăzi din această țară și a avut multe discuții acolo cu ONG-uri, cu deputați, uh, reprezentanți din uh, de la autorități. reacția în Iran a fost în mod general uh, negativă și se dădea vina pe americani când, s-au, când a venit uh, știrea referitoare la acord. Însă, când uh, se vorbea despre delegația noastră. Însă, ministrul de externe a spus la a spus în presă că nu s-au încălcat, că nu s-a încălcat acordul de la Geneva și că ar urma să aibă loc în continuare negocieri uh, serioase. Deputații au văzut însă asta ca pe o încălcare a acordului și au dat vina pe Statele Unite și l-au criticat pe ministrul de externe. Deci există această tensiune, nu a existat o discuție în Iran dacă era vorba de sancțiuni mai vechi sau mai noi, ministrul de externe urma linia uh, noastră, însă Parlamentul este, a fost mai degrabă critic. Aș vrea să știu cum au fost văzute din punct de vedere european uh, aceste listări ale trezoreriei. Mulțumesc, domnul Tanăc, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aici sunt uh, Lady Ashton și eu aș dori să vă felicit pentru un an foarte bun Uh, de la acordul Belgrad-Priștina uh, până la uh, rezultatele obținute la, Geneva referitor la Iran. În primul rând, referitor la Ucraina, ați spus că președintele Ianucovici va confirmat dorința în continuare de a semna acest acord, însă pare să nu fie foarte compatibil cu ceea ce cu vizita lui din Rusia și de la Sochi a fost de acord să semneze un acord cu Rusia, deci nu-mi dau seama cum se potrivesc lucrurile. Însă revenind la ce spunea Ana Gomes, ce putem face noi pentru a um, contrabalansa um, presiunea rusă? Dacă, ce s-a întâmplat dacă uh, viol, violența a fost utilizată pentru, sau ar fi utilizată pentru a uh, evacua pe protestatari din Maidan? Uh, Uh, am impune sancțiuni la fel ca și pentru mm, Bielorusia? Cum va afecta, cum va afecta acest lucru relațiile UE-Rusia? În ceea ce privește Iranul, este foarte clar că Iranul a fost un client prea fidel în trecut, dar ce se întâmplă dacă în șase luni ne dăm seama că au încălcat acordul? Cum vom face să reimpunem san sancțiuni? Cum vom putea, fa- putea face asta în practică, mai ales dacă se duc din nou bani către trezoreria lor? Și apoi, în ceea ce privește Republica Centrafricană, se, se pot. Uh, ar fi un exemplu în care s-ar putea mobiliza uh, forțe militare europene pentru a uh, Uh, stabiliza această țară? Vă mulțumesc, spune președintele. Am și eu o întrebare referitoare la Siria. În multe părți ale țării vedem grupuri islamiste uh, și Al-Qaeda care reușesc să se impună și să controleze aceste regiuni. Ni se cere pe baza acestor vești să uh, reluăm contactele cu regimul As Assad. În New York Times se făcea sugestia că ar trebui făcut acest lucru. Ei spun, citez, oricât de rău ar fi, nu este atât de rău cum, cum ar fi grupurile jihadiste care ar putea prelua controlul asupra întregii țări. Ar fi un eșec un eșec politic sau un pragmatism politic în stilul lui machiavelic? Doamna Ashton, mulțumesc. Întrebări uh, foarte interesante, dacă îmi permiteți să spun așa. Voi începe prin a-i răspunde domnului Salafranca. Vă mulțumesc tuturor pentru cuvintele amabile adresate referitor la Serbia, Kosovo și Iran. Ex- așteptări față de Geneva 2. Așteptările mele sunt că este începutul unui proces. Nu am așteptări să încheiem toate, toate discuțiile într-o zi la Geneva. Ceea ce sper să se întâmple este să începem acel dialog care să ducă la uh, o înghețare a. la încetarea focului, astfel încât să putem să, uh, să facem în așa fel încât ajutorul umanitar să, ajut, să ajungă la fața locului. Sper că ceea ce face Brahimi acum cu toată lumea ne va permite să-i aducem alături pe toți cei care influențează sau controlează ceea ce se întâmplă și că vom putea să începem măcar începutul uh, Um, acestui proces. Va fi foarte dificil, um, e foarte clar. Și discutăm cu multe persoane care vin la Bruxelles sau cu care discutăm în întreaga lume, uh, însă trebuie să începem, pentru că dacă nu începem, nu vom ajunge niciodată la capăt. Și aveți dreptate să vă referiți la fragilitatea Libanului. Nu este numai o perioadă dificilă din punct de vedere politic, dar Uh, între timp, 25% din populația lor este alcătuită din refugiați sirieni. Se descurcă, dar le este foarte, foarte greu și trebuie să facem tot ce putem pentru a-i sprijini pe refugiați, dar și procesul politic uh, necesar pentru a crea un nou guvern. În ceea ce privește Ucraina, voi răspunde la întrebările dumneavoastră printr-un, într-un singur răspuns. Răspund, rep, repet ceea ce mi-a spus președintele Ianucovici, tocmai pentru că asta mi-a, mi-a tot spus. Vreau să semnez acest uh, acord. Întreaga mea politică, carieră politică s-a orientat după acest obiectiv. Puteți să luați asta ca intențiile sale reale sau nu, dar asta îmi spune în mod consecvent. Uh, Însă problema pe care mi-o descrie este că pe termen scurt uh, Ucraina are probleme economice și ne spune că are și nevoie de o relație bună cu Rusia și suntem de acord cu asta. Uh, are nevoie de o relație puternică cu Rusia și noi vrem o relație puternică cu Rusia. E un acord comercial cu Rusia și acesta ar trebui să continue și există multe neînțelegeri referitor la consecințele acordului cu noi, dar putem să le facem față, putem să explicăm. De exemplu, dacă ne uităm la, uh, la creșterea economică a Ucrainei de-a lungul timpului, um, aceasta va avea la rândul său uh, beneficii asupra uh, economiei ruse. Bineînțeles, unele industrii vor trebui restructurate, însă acest lucru poate fi făcut cu sprijin de la instituțiile financiare. Și există oferte către Ucraina din diferite surse și sunt mulți care vor să sprijine viitorul Ucrainei. Problemele pe termen scurt sunt reale, dar pot fi rezolvate și pot fi rezolvate în contextul acestui acord. Și este important de știut acest lucru. Și am spus asta și la conferința de presă. Uh, Nimic din ceea ce am auzit nu a sugerat că ceva din ceea ce fac, că um, există obstacole fundamentale în uh, înlăturarea acestor neînțelegeri. Am stabilit uh, obiective sau aspecte pe termen scurt, mediu și lung. Am vrut uh, să rezolv problemele pe termen scurt în timpul mandatului meu. Uh, am început să facem asta. Este de, vorba de lucruri unde nu este nevoie de schimbări în legislație, de bune practici, pentru că suntem la, început, la începutul serviciului nostru și aceste lucruri um, le vom pune în aplicare cât putem de repede. Aici este vorba um, mai ales de revizuirea, de evaluarea serviciului. E bine, Consiliul va avea și el un cuvânt de spus în această evaluare și sper că va fi un domeniu uh, asupra căruia și Parlamentul își va uh, apleca atenția, ceea ce va, va ajuta pe oricine uh, mă va urma. Iată, aceasta este situația. Sper că evaluarea nu va fi un document care să fie să adune praf într-un uh, sertar, ci să fie un document uh, Uh, care să ne arate dacă mai sunt alte lucruri uh, care pot fi făcute. Uh, sprijinul Parlamentului a fost foarte important în acest sens și mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în asta. America Latină, nu o, vom, nu o vom uita și planific deja să merg personal acolo, dar președintele Barroso a fost în Columbia și în Panama. Este important să continuăm să dezvoltăm relațiile. Sper că la începutul anului viitor uh, Vom obține ideile referitoare la Mercosur de la aceste state. Cred că ar fi uh, foarte bine să, să putem merge înainte. Însă, unul dintre motivele pentru care președintele Barroso a fost acolo a fost pentru a transmite un mesaj clar că sprijinim evoluțiile de acolo și că sperăm că ele vor uh, continua. Și uh, um, s-ar putea, voi încerca să fiu uh, prezentă la uh, inaugurarea, la uh, investirea, mă scuzați, doamnei președinte Bachelet. Pe de altă parte, însă, sunt și alte subiecte care ne ocupă foarte mult timp, cum ar fi Serbia-Kosovo. Ana Gomes, în Siria, ce spunem oamenilor care vin la discuții? principiul de bază este că pace nu faci cu prietenii, faci cu dușmanii. Deci este important ca cei din jurul uh, mesei să, de discuții să poată lua decizii. Și trebuie să implicăm uh, persoane și grupuri care nu sunt neapărat în centrul problemei. La Geneva exista un, un miez, un, un grup cheie care încercau să facă progrese, dar au fost și alte țări, alte grupuri care au a contribuit la uh, acest, uh, la acest succes. Și cred că asta va fi și uh, abordarea noastră. În ceea ce privește Ucraina, ce poate face Parlamentul European? De fapt, ceea ce faceți deja. Ați fost prezența noastră a fost simțită în, în Ucraina, ați trimis mesaje deputaților și guvernului și sper să continuați să faceți asta. Este important să existe uh, vizite în mod uh, regulat și cred că asta poate schimba lucrurile. În ceea ce privește Guinea-Bissau, cred că trebuie să, reinst- să vedem reinstaurarea statului de drept în Guinea-Bissau după cum știți, e foarte dificil. Am discutat uh, linia, problema liniei aeriene cu, um, portugheze cu um, ministrul portughez la Consiliu, dar trebuie să ne asigurăm că uh, putem obține un nou guvern și că forțele armate vor, a, vor uh, accepta să se retragă de la putere. Politica uh, comună de securitate și apărare a fost discutat și acest subiect la Consiliu. Ideea este uh, să ne concentrăm asupra etapelor următoare și asta ar trebui să fie un element cheie a ceea ce facem uh, la nivel mondial. Avem misiuni, dar ele trebuie să fie pe termen limitat. Trebuie la Consiliu să, avem acea, să ducem această dezbatere și să creăm, să, să stabilim direcția pentru următorii ani. Deci acest lucru este important. Domnul Cacin, cea mai uh, bună troică, Serbia, Kosovo și cu mine, da, um, îmi place să lucrez uh, cu cei doi prim-miniștri, am petrecut destul de mult timp cu ei și sper că ei vor transmite mesajul că este posibil să facem progrese în întreaga regiune. Au fost uh, chiar incredibil în uh, rezolvarea unor aspecte practice, pragmatice, dar și a unor politice, fără ca niciunul dintre ei să nu își uh, depășească mm, limitele. În ceea ce privește Rusia, Ucraina, Ucraina trebuie să aibă o relație puternică cu Rusia. Este, nu, nici nu punem sub semnul întrebării acest lucru. L-am văzut pe domnul Lavrov, care a venit la prânz uh, la mm, Consiliu, la Consiliul de Afaceri uh, uh, Externe. Am spus asta. Vrem ca uh, statele să își atingă obiectivele și dacă există ceva ce îi împiedică, să vedem ce putem face noi pentru a-i sprijini la nivel practic. Discuțiile care au avut loc la Moscova au fost discuții și președintele Ianucovici a discutat cu mine. Deci au a fost vorba despre stabilizarea prețurilor la gaz pentru că am, și am văzut o reducere a prețului la gaz și în ceea ce privește uh, achiziționarea de obligațiuni de stat din, de către Rusia, cred că este vorba de aproximativ 15 miliarde de dolari americani. Aceste acorduri, din punctul meu de vedere, nu ne împiedică să avansăm. Și aș spera că, așa cum am mai spus, suntem gata la orice moment să semnăm acordul. Munca a fost făcută. Sper că și Ucraina va continua pe calea uh, dorită și, cum vă spuneam, Ianucovici mi-a confirmat că își doresc ei înșiși asta. Sigur vom vedea ce se va întâmpla în următoarele câteva zile. Doamna Kronberg, vorbeați despre deplasarea dumneavoastră în Iran. E interesant pentru mine să aflu impresiile dumneavoastră de la Teheran. Într-adevăr, um, tot ce ține de trezorerie sunt niște sancțiuni preliminare, dificultățile cu care ei se confruntă, practic, uh, e imaginea pe care o au ei în mass media. Iar iranienii știu că au avut loc anumite conversații și când um, viceministrul de externe a venit aici, am discutat cu el. Discuțiile tehnice redemarează joi la Viena și din moment ce foarte multe au fost realizate deja, sper că acum ele să, avansurile să poată fi tra, um, traduse și în termeni tehnici. Ole Schmidt, eu însă am fost în contact cu toate uh, persoanele implicate. Domnule Tenec, ați vorbit despre îndulcitori, ca să spun așa. Nu aș vrea să intru într-o discuție polemică, fie că e vorba de Rusia sau de orice altceva. Femeiul și Cristina Lagarde a spus foarte clar care este poziția. La fel, Banca Europeană de Investiții are relații cu Ucraina. Există multe oportunități pentru investiții și pentru dezvoltare în Ucraina tocmai pentru a împinge de la spate economia lor. Uh, aceste lucruri sunt uh, limpezi. Nu e de ajuns să oferi bani în stânga și în dreapta. Trebuie să ne ocupăm de uh, neliniști, de preocupări, de nevoi reale. Cum vrei să duci o economie din punctul A în punctul B? sunt sectoare specifice despre care discutăm, ce facem cu industria, cu categoriile cele mai sărace, oameni care se află realmente în pericol. Dar dacă uh, e să uh, ne uităm la potențial, există două sectoare, agricultura și energia. Ca să nu mai vorbim de tot ce fac ei la nivel de tehnologie și infrastructură, există realmente oportunități pentru Ucraina ca să își dezvolte economia către standarde înalte, ceea ce înseamnă că poate oferi și piețelor o altă percepție asupra Ucrainei atrăgând astfel investițiile de care au nevoie. Iată uh, mesajul pe care încerc să-l transmit în mod constant. M-ați întrebat ce se va întâmpla uh, în Iran dacă intervin sancțiunile. Eu cred că programul propus va aduce progrese, iar din discuțiile mele cu Iranul, consider că aceasta este calea, e calea pe care suntem deja și calea pe care vom continua. Odată ce implementăm planul, sper că și Iranul va putea continua eforturile noastre ale tuturor. M-ați întrebat de ce nu folosim uh, trupe, de, uh, trupe combatante. Republica Centrafricană. Uh, Știți că încercăm să obținem un consens. Pentru moment nu este cazul să intervenim militar. Domnul președinte m-a întrebat despre Siria. Am să găsesc îndată și întrebarea. În mod specific, m-ați întrebat despre discuții, un dialog cu Assad. Assad și regimul său se fac vinovați de uh, uciderea numeroși oameni și de eșecul în a apăra un număr foarte mare de cetățeni. Cred că indiferent ce se întâmplă în viitor și uh, indiferent cum evoluează discuțiile de la Geneva, eu sper că ele vor progresa. Trebuie să oferim cetățenilor sirieni să aibă din nou un guvern care să poată asigura pacea și prosperitatea țară. 75% din țară este în ruină, copiii sunt traumatizați, lucrătorii sociali spun că nu au mai văzut niciodată așa ceva. Sunt oameni care suferă de lipsă de mâncare, lipsă de medicamente. Este ceva oribil și se întâmplă la nu mare distanță de noi. Deci, indiferent ce se va mai întâmpla în viitor, trebuie să ne asigurăm ca din cenușa acestei țări să putem obține totuși un guvern și o țară care să ofere altceva cetățenilor decât acest carnagiu. Mulțumesc, spune președintele. Am 12 colegi înscriși la cuvânt. Doar un minut și jumătate pentru fiecare. Și începem cu doamna Gabriel. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna înalt reprezentant, doresc să vă mulțumesc pentru angajamentul și eforturile dumneavoastră. Felicitări pentru calitățile de fin negociator de care dați dovadă de la începutul mandatului. Mă adresez acum dumneavoastră ca uh, fost șef al misiunii de monitorizare a alegerilor în Republica Democratică Congo. A fost acolo pentru alegerile legislative și prezidențiale în 2008. Și doresc să vă întreb uh, ce privește angajamentul UE în Republica Democratică Congo pentru pace și securitate. Așa cum știți, evoluțiile aparențe sunt pozitive acolo. Rebelii au fost uh, respinși, ofensivele uh, au încetat. Cu două săptămâni în urmă, în Parlamentul European, eu însă am organizat o întâlnire cu Martin Kobler, șef al uh, misiunii ONU acolo, pentru a afla ce se întâmplă în Republica Eh, Democratică Congo. Și se pare că vocea Uniunii Europene a fost câțiva de puternică în această țară și am ajuns la o constatare comună. Astăzi există o fereastră de oportunități pentru RDC pentru a întrerupe ciclul violenței și pentru a încerca să obținem democrația și dezvoltarea durabilă. Dar constatând acest lucru, nu doar ONU și UE, ci și ceilalți parateri internaționali trimite mesaje distincte. Pe de o parte, Națiunile Unite, Regatul Unit, SUA, țările nordice își consolidează prezența acolo, mobilizând noi resurse pentru estul RDC. Noi ce facem? Două întrebări. Cum putem asigura rolul uh, de expertiză al EUSEC la Kinshasa, termen de securitate și, în al doilea rând, cum să, nu, cum să facem să nu pierdem uh, valoarea adăugată pe care o poate aduce EUSEC la Goma. Pentru că se pare că aceste două misiuni, EUSEC respectiv OPOL, EUPOL, vor fi stopate. Președintele o întrerupe pe vorbitoare, domnul Gualtieri. Mulțumesc, doresc și eu să vă felicit pentru multe succese, numeroase dosare și în special în dialogul Serbia-Kosovo. Ca observator șef am avut și eu posibilitatea să văd ce potențial uh, există atunci când abordare cuprinzătoare și când e susținută de o uh, strategie politică și de un leadership real. Așa cum știți, salutăm revizuirea din iulie 2013, care reflectă majoritatea uh, aspectelor recomandate de Parlamentul European. Apreciem uh, revizuirea și uh, concluziile Consiliului, domnul Salafranca le-a menționat deja. Totuși, două observații. În timp ce Consiliul încearcă să separe recomandările de termen scurt față de cele de termen lung, noi ne dorim mai multă continuitate în întregul proces. Nu doar la pasa următorul reprezentant uh, o grămadă de muncă. Un al doilea punct unde apar diferențe între poziția noastră e cum putem consolida poziția SAE, cum s-ar putea face mai multe prin recursul la instrumente specifice în vreme ce abordarea noastră se bazează pe persoane cu experiență uh, în politicile europene. Aș dori, deci, câteva comentarii din partea dumneavoastră. Mulțumesc. Domnul Daf, acum. Bună ziua tuturor! Așa cum Consiliul s-a exprimat, neliniștile sunt susținute în ce privește situația din Republica Centrafricană. Alineatul șapte al concluziilor Consiliului par să implice că se poate avea în vedere o misiune CSDP. Organul care poate decide trimiterea unor unități uh, combatante este Consiliul și sper că dumneavoastră, împreună cu președintele Barroso, veți putea să puneți presiune pentru a obține o astfel de decizie. Întrucât dacă nu se ia o poziție decisivă în ce privește Republica Centrafricană, înseamnă nu doar că îi abandonăm pe cetățenii de acolo, ci ne întrebăm care uh, mai este uh, rolul unor astfel de uh, trupe combatante. E doar o piruetă diplomatică existența lor sau sunt menite să salveze vieți omenești? ați primit uh, susținerea în acest punct a unui conservator britanic și iată și a unui liberal. Și poate că în trei ar trebui să putem avea o oarecare influență asupra deciziei guvernului uh, britanic, care s-a opus întotdeauna trimiterii de trupe combatante. Mulțumesc, domnul Șulț, acum un minut și jumătate. Mulțumesc, doamna Ashton, și eu. Mulțumesc foarte mult pentru angajamentul dumneavoastră politic și pentru munca foarte bună pe care ați reușit să o faceți aducând politica noastră externă la un numitor comun. Recent, președintele Ianucovici a primit ajutorul de care se pare că are nevoie țara sa, a primit uh, o sumă foarte mare credit din Rusia și a primit prețuri reduse la gaz, reduse cu o treime. Acest ajutor al Rusiei, printre care 15 miliarde, uh, mi se pare că reprezintă un fel de a spori influența Rusiei, nu? Și, pe de altă parte, aș vrea să știu uh, ce se întâmplă cu disponibilitatea la dialog a Uniunii Europene. Nu cumva ar trebui să spunem clar și răspicat că suntem gata să ne asumăm la masa negocierilor din Ucraina rolul de moderator? Thank you, Mr. Steele. Mulțumesc, domnul Stil. Grazie, președinte. Well, uh, let me echo the Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări și din partea mea pentru acordul cu Iranul, precum și dialogul uh, Serbia-Kosovo. Situația din Ucraina ne arată care sunt provocările ce ne stau în față. Vedem că Rusia are tot mai multe pârghii, dar uh, nu doar în Ucraina, ci și în alte părți ale continentului. Cea mai mare graniță însă a UE este cu Bosnia-Herzegovina și mie mi se pare că uneori actori non-UE, cum e Rusia, dar și Turcia, au mai multă influență, mai multe părchi în aceste țări și lipsește încă o politică coerentă pentru a aborda această zonă foarte importantă a Balcanilor, unde stabilitatea regiunii depinde de cele două țări. De unde întrebarea mea? Putem oare să strângem rândurile? Poate că pentru unii nu e o problemă ca Turcia să aibă o influență mai mare. Dar întrebarea e, putem oare dezvolta o politică europeană coerentă pentru Bosnia și Herțegovina? Mulțumesc. Președintele, doamna de Kaiser. Merci, monsieur le président. Madame Ashton, je vous ai Mulțumesc, domnule președinte. V-am felicitat în scris pentru rezultatul obținut în Iran, nu revin. Două aspecte. Siria și sudul Sudanului. Siria, în ce privește acordul Geneva 2, v-aș întreba ce rol credeți că UE poate juca, așa încât să ne asigurăm o vizibilitate cel puțin la fel de mare ca și aceea pe care am obținut-o prin intermediul dumneavoastră în negocierile cu Iranul. Știm că acțiunile dumneavoastră sunt uh, continue, dar, în mod evident, uh, Geneva va capta atenția publicului larg. În al doilea rând, Sudanul. Tocmai am votat uh, un raport pe Sudanul de Sud și arătăm fragilitatea și derivele democratice uh, ale regimului, ale guvernului de la Juba. Aș dori să știu care e opinia, analiza dumneavoastră asupra ce se întâmplă exact acolo, prin intermediul informațiilor de care dispuneți, fără îndoială, prin intermediul delegației SAE. E vorba realmente de o lovitură de stat sau de o nouă derivă lui Salbachir? E adevărat. Am uh, regretat uh, uh, absența interlocutorului nostru privilegiat. Iată de ce vă întreb acum pe dumneavoastră unde, cum stăm uh, în Sudan, pentru că UE a cheltuit foarte mulți bani, s-a investit foarte mult în a uh, susține această țară, dar iată, eforturile noastre par să nu fie suficiente. Aș dori să am punctul dumneavoastră de vedere. Mulțumesc. Domnul Weigel. Eh, Madame Ashton, your, your short stay... Mulțumesc. Doamna Ashton, scurta dumneavoastră declarație după întâlnirea cu președintele Ianukovici a contribuit în bună măsură la evaluarea realistă a situației din Ucraina. Am auzit în ultimele zile declarații potrivit cărora o nouă cortină de fier cade în Europa, um, un nou război și așa mai departe. Ori astfel de evaluări eu nu cred că ajută să ne formulăm o opinie serioasă asupra direcției în care se îndreaptă Ucraina. Sigur, ne-am dorit ca Ucraina să se îndrepte către Europa prin tradiția ei, uh, însă nu știu dacă e adevărat că există două jumătăți de țară în Ucraina, una rusofonă și alta îndreptată către europeană. Că una ar folosi limba ucraineană și că cei din Est ar utiliza limba rusă. Eu cred că la asta se limitează lucrurile. Anumite sondaje arată că există un număr egal, indiferent de est sau vest, consideră că pentru țara lor perspectiva europeană este cea de dorit. Mă alătur tuturor felicitărilor care au fost adresate, subliniind faptul că ați arătat înțelepciune, ați dat dovadă de simț al realității în evaluarea pe care a făcut-o asupra situației din Kiev. Domnul Milan Mon. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Îmi cer scuze că am ajut cu oarecare întârziere. Nu știu dacă ați vorbit de dejunul pe care l-ați avut cu domnul Lavrov. Uh, Aș dori să ne dați câteva detalii cum a decurs această întâlnire, deoarece a fost importantă întâlnirea, venind venit tocmai după summitul de la Vilnius. Apoi aș mai dori să știu cum percepeți inițiativa majorității Parlamentului nostru, care consideră că în cazul anchetelor uh, asupra cazului Snowden, și spionajul NSA, am putea oare adresa întrebări directe domnului Snowden? Ce credeți despre astfel de idee? Mulțumesc, spune președintele, domnul Picula. Mulțumesc. Întâi de toate, vă felicit și eu pentru rezultatele obținute între Kosovo și Serbia, dialogul obținut între cele două state. Apoi, constat că statutul Bosniei-Herzegovina rămâne același. E vorba de o blocadă la nivel intern, dar e necesar ca să contactăm, să facem presiune asupra liderilor politice de aici pentru a îi presa să se îndrepte mai degrabă către Europa. 2013 ne-am luat adio și de la și de la um, uh, renunțarea la o zonă a Balcanului extrem de importantă. Cum vedeți perspectiva Bosniei-Herzegovinei în 2014, care este un an electoral și acolo? Dacă nu va fi implementat verdictul Sfinții. Vă mulțumesc. Domnul Panțeri acum. Grazie per essere qui. Riconosco Vă mulțumesc la rândul meu pentru prezența alături de noi. Recunosc și eu că s-au făcut progrese și aș dori să vă adresez două întrebări. M-aș referi la cele spuse de domnul Duff. Înțeleg că statele membre întâmpină oarecare dificultăți și m-aș bucura să disipați uh, îndoielile uh, pe care le-am asupra atitudinii intervenționiste ale francezilor în Africa. Chiar dacă se întâmplă sub auspiciile ONU și așa mai departe. Franța a primit realmente o delegație din partea Europei pentru a interveni? Ei bine, nu cred. Din să cred că suntem într-o perioadă postcolonială tardivă. Uh, că fostele țări colonizatoare se întorc acum pe teren, cum ar veni. Și e o situație complexă, pentru că efectele s-ar putea dovedi de nedorit. Apoi, mi se pare că e vremea să punem pe ordine zilei și Sahara Occidentală și influența europeană acolo. Ce credeți despre asta? O ceva. Mulțumesc, doamna Liupceva. Благодаря, господин председател. Госпожо Аштен. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Ashton, am să vorbesc bulgară. Mă bucur foarte mult de tot ce am auzit de la dumneavoastră. Din câte am văzut, acțiunile Uh, Serviciului European de Acțiune Externă sunt foarte pozitive. Mulțumesc mult pentru ce ați făcut în legătură cu Serbia și Kosovo. În Balcan avem nevoie de integrare și dezvoltare și sunt foarte importante um, măsurile ce duc la obținerea de progrese. De aceea vreau să vă felicit. Cred că trebuie să se facă mai multe eforturi și în legătură cu fosta Republică Iugoslava a Macedoniei. Cred că ar trebui să existe de asemenea și discuții cu Turcia, mai ales în ceea ce privește declarațiile politice făcute de Erdogan în legătură cu statele din Balcani. Aceste state din Balcani au fost, de fapt, foarte jignite în discursul său, dat fiind trecutul lor sub asuprire otomană. În ceea ce privește Ucraina, toată lumea este preocupată de situația acestei țări. Recent am fost în Georgia și în toate discuțiile de acolo s-a pus accentul pe acest subiect. Se întrebau ce se va întâmpla la aceste negocieri. Dacă ucrainienii vor semna acordul, dacă vor demara noi negocieri, ce se întâmplă cu criteriile stabilite. Iar acum, în ceea ce privește Rusia, Cred că, după cum ați spus și dumneavoastră, relațiile cu Rusia au uh, pornit pe calea cea bună și uh, mă bucur că vor avea loc negocieri. Mulțumesc, doamna Iaconsari. Mulțumesc foarte mult, e ultima întrebare. Eu vin din partea de nord a Finlandei, unde trăiește Moș Crăciun. Și ce vreau eu să vă întreb este, ce să-i zic lui Moș Crăciun? Ce vă doriți dumneavoastră, doamna Ashton? I changed my question. Schimbat întrebarea. You have the floor for answers. Thank you very much. Doamna Ashton, Mulțumesc foarte mult, am să încerc să vă dau cât mai multe detalii cu putință. Doamnă Gabriel, am să încep cu dumneavoastră. Vă temeți că N23 va dispărea în Republica Democrată Congo și că a fost o șansă de a ne arăta prezența așa cum trebuie. Mă tem că, de fapt, suspectez că ce doriți să spuneți este că trecerea de la structuri la, de management de criză la o soluție pe care sper că o veți considera și dumneavoastră pe termen lung, cu accentul pus pe guvernanță, este un lucru bun, însă mă tem că vă îngrijorează. Un lucru legat de misiuni este următorul. De multe ori începem o misiune și nu avem și un plan de finalizare. Cel puțin așa era până când am sosit eu. Și misiunile acestea continuă la nesfârșit până se termină voința politică sau resursele. Eu sper că dacă ne punem la oaltă resursele, misiunile își vor trăi viața după care se vor transforma în altceva. Și sper că acest lucru să fie un exemplu bun. După cinci ani sper că această, în această țară se va realiza realmente dezvoltare pe termen lung. Și sunt de acord cu dumneavoastră, trebuie să ne asigurăm că tranziția aceasta se petrece foarte bine. Roberto, mulțumesc încă o dată pentru tot ce ai făcut în nordul Kosovo. Știu că te-ai întors um, știind că în această situație te simțeai foarte plin de energie după experiența de acolo. Ai jucat și un rol foarte important în crearea sa și în revizuire. Revizuirea după cum îi spuneam și domnului Salafranca, a fost realizată la modul deliberat ca să putem realiza anumite lucruri pe termen scurt și ca să construim instituția, pentru că sunt unele lucruri care trebuie decise pe termen mai lung. Și cred că am acoperit tot ce s-a putut, nu am acoperit tot, dar am procedat în așa fel încât să sugerăm că ideea cea mai importantă este să facem în primul rând ceea ce contează cel mai mult. Sper că acest proces de punere pe picioare a SAE va continua pentru că nu s-a încheiat în niciun caz. Sigur că are baze bune, dar nu s-a terminat. Ați dat un exemplu referitor la utilizarea experților naționali și în parte depinde și de resursele pe care le avem. Eu aș prefera să utilizez resursele cheie ale SAE pentru anumite lucruri, dar nu pot să le folosesc pentru că nu am destule resurse. Și acest lucru are legătură cu cheltuirea corectă a banilor în vremuri economice dificile. Trebuie să utilizăm resursele alocate spre atingerea celor mai bune obiective. Însă, mă gândesc că tot ce am făcut în ultimii ani, inclusiv deschiderea de noi delegații în Libia, în Myanmar, Birmania, dacă ne gândim la viitor, Eh, vom avea mult de învățat de aici, pentru că va trebui să ne utilizăm banii în mod tot mai inteligent și unele lucruri din acest raport de revizie ne vor ajuta foarte mult și sper că vei continua să faci presiuni și pe viitor. Mai departe a fost o întrebare legată de grupurile tactice. Știți, este foarte interesant să analizăm gama de instrumente, cum le spunem noi cu mare drag, și să le ajutăm să funcționeze cât mai eficient. În ceea ce privește misiunea franceză, am ținut legătura foarte strâns cu Franța. Este o misiune pe care Franța a început-o și cred că nu are nicio legătură cu altceva decât cu conexiunile pe termen lung și cu ajutorul real pentru uh, a ajuta statele să meargă înainte. Momentan, Franța pune mult mai mult accentul pe obținerea de sprijin bilateral de la statele individuale și sunt convinsă că președintele Hollande va vorbi despre acest lucru mâine în Consiliul European. Un domeniu foarte important și foarte dificil este cum putem permite un, ca un proces politic cu 28 de actori să devină eficace și cât mai inteligent. Sunt foarte multe motive când uh, pui la oaltă oameni din diverse țări și dorești să lucreze împreună în aceeași misiune, e foarte complicat. Trebuie să se facă foarte bine planificarea și așa mai departe. Este necesar să acționăm cu viteză, poate nu reușim atât de repede pe cât ne-am dorit, însă e foarte important și ca statele membre să aibă voința politică și să-și aducă cei mai buni oameni într-o misiune. E foarte important să nu uităm niciodată că rețeaua trebuie să funcționeze și să fie bazată pe o abordare consensuală. Și în aceste condiții, cred că abordarea Franței și anume de a încerca să obțină sprijin bilateral uh, și de a discuta și în UE în permanență despre ce poate face UE, este foarte bine. În Mali a fost uh, o misiune care este pe teren, este eficientă, pe termen mai lung vor fi evoluții foarte pozitive. Și cred că e un exemplu bun de cum putem lucra împreună și am luat într-adevăr în calcul toate opțiunile. Domnule Schulz, m-ați întrebat dacă Ucraina va fi obligată să renunțe la relațiile sale cu UE. Nu, nu cred. Nu am văzut niciun fel de indiciu în acest sens și, de fapt, trebuie să ne gândim foarte bine la, parteneriatele, la parteneriatul estic și trebuie să ne asigurăm că statele sunt capabile să ia singure deciziile pe care și le doresc și să beneficieze și de sprijin în acest sens. Noi ne-am oferit să facem uh, mediere aici. Am discutat cu președintele, el uh, mi-a vorbit și de uh, chiar implicarea mea personală și am spus că voi fi foarte fericită să o fac. Și când am discutat cu liderii opoziției, mi s-a spus că sunt multe posibilități de implicare. Am jucat un rol diferit de la uh, șef de negociere și altele în diverse părți ale lumii și rolul e diferit de fiecare dată. Deci trebuie să fie clar ce doresc ei să facem noi. Însă, fără îndoială, sunt foarte multe persoane care ar fi capabile și competente să-și ofere sprijinul. Sunt oameni aici, sunt oameni în întreaga Uniune Europeană, în diverse servicii și așa mai departe și dorim să facem acest lucru. Deci va fi important dacă doresc să o apuce pe această cale, și trebuie, însă trebuie ca ei să vrea, pur și simplu. Domnule Stir, mi-ați pus o întrebare legată de uh, Bosnia-Herzegovina. Da, e într-adevăr foarte mult de muncă aici. Chiar mă întrebam și eu cum putem merge înainte, mă întrebam acum câteva zile. Important este ca liderii să uh, aibă o orientare comună. Și e foarte important să vedem și noi ce fel de contribuție avem, pentru că există pericolul ca această regiune să rămână în urmă. Am utilizat și uh, expertiza din regiune, guvernul a început să se apropie de Uniunea Europeană. Serbia-Kosovo e un succes, toată lumea spunea că, spunea că nu se poate, totuși iată că se poate. Momentan însă Bosnia-Herzegovina parcă a ajuns la un blocaj și tot ce pot să spun este că sunt de acord. Și, într-adevăr, e nevoie de un efect de pârghie, pentru că acesta există în regiune și trebuie să-l utilizăm. Însă, după părerea mea, e foarte important ca, în general, Balcanii de Vest să se apropie tot mai mult de Uniunea Europeană. Sigur, vor avea o agendă importantă pe anul viitor și vor face parte și din agenda noastră, pentru că eu doresc rezultate bune și implicare pentru cetățeni. Veronic, mulțumesc pentru scrisoare vom juca un rol foarte important la Geneva 2. Din două motive. În primul rând, noi am cerut Geneva 2, am spus-o, de doi ani încoace e nevoie de un proces politic. Noi susținem foarte, am susținut foarte mult Geneva 1. După cum v-am spus, reprezentantul nostru s-a întâlnit cu domnul Ibrahimi și va juca un rol foarte important la pregătirile pentru Geneva 2. Iarăși, reprezentanții noștri se vor întâlni la Geneva din nou pentru a uh, face progrese și cu siguranță vom juca un rol foarte important. Vom pune accentul pe rolul femeilor, dorim ca acestea să facă parte din toate delegațiile. Am spus-o întotdeauna, e foarte important să fie femei în delegație și cred că va fi important să fie implicate și trebuie să vedem cum va continua. Trebuie să fie clar că suntem cel mai mare donator și cel mai mare furnizor de ajutor umanitar. Deci e foarte important să continuăm și să colaborăm cu toată lumea ca să avem succes. Sudanul de Sud E foarte important să vedem ce se întâmplă cu grupurile. Momentan, o reuniune de criză are loc acum, dar um, nu am chiar cele mai recente informații, pentru că acestea vin de la delegație. Momentan, aeroportul a fost închis, spațiul aerian este închis și el momentan. Deci se fac foarte multe tocmai pentru a ajuta pe uh, lucrătorii umanitari de pe teren. Este o situație destul de greu de controlat, trebuie să se vadă cum va uh, continua. Așteptăm să intrăm în contact cu ministrul de externe, suntem în contact și cu ministrul uh, omolog din Etiopia, care ține legătura cu cei din Sudanul de Sud. Vă vom da informații pe măsură ce le avem, însă situația se schimbă constant. Însă de fiecare dată aflu altceva și important să avem fapte concrete, dar sunt îngrijorată, după cum ați spus, am investit, avem o misiune care a făcut o treabă foarte bună, delegația noastră de acolo e foarte implicată, toată lumea este în siguranță, dar trebuie să ne asigurăm că mergem realmente înainte ca să susținem obținerea de rezultate bune și de pace, pentru că președintele se pare că lucrează foarte mult pentru a obține pace. Mr. Vigal, uh, you talked again about uh, the Ukraine and you talked particularly Domnule Miguel, ați vorbit despre Ucraina și despre diferența între Est și Vest în Ucraina. Mulți vorbesc despre faptul că mm, ar fi că e ca și cum ar fi două entități separate, însă eu nu aș descrie astfel situația. Cred că este o țară care, în mod inevitabil, are relații uh, puternice în ambele direcții. Pentru multe din companiile din estul Ucrainei, piața principală este Rusia și așa și trebuie. În alte zone ale țării, poate că um, oamenii își îndreaptă privirea înspre o altă direcție, înspre Uniunea Europeană. Însă, oamenii văd că ceea ce propunem noi nu împiedică continuarea acordului puternic, solid pe care îl au cu Rusia, acordul de liber schimb și uh, legăturile economice generale. Însă, noi am vrea să existe o strategie comună pentru întreaga Ucraina și nu să uh, vedem uh, o separare. M-ați întrebat de prânzul cu Sergei Lavrov. A fost foarte interesant, ca să spun așa. Sunt ocazii în care încercăm să facem două lucruri. În primul rând să discutăm despre summitul care urmează în ianuarie și despre perspectiva de a avea o conversație strategică despre dezvoltarea relațiilor cu Rusia și despre activitățile bilaterale, despre munca bilaterală. Există mișcări interesante uh, Um, referitor la, referitor la acordul uh, bilateral și sper că vom putea începe să lucrăm la partea de comerț și investiții a acestui acord. Și sper că um, se vor vedea rezultate în următoarele săptămâni. Rusia spune foarte clar că vrea să aibă relații puternice cu vecinii săi. Pentru președintele Putin, uh, Uniunea Vamală este un uh, proiect uh, economic și politic important, relațiile cu vecinii cu care avem și noi relații de vecinătate la Est, sunt relații importante pentru Rusia, însă pentru aceste țări, uh, una nu exclude pe cealaltă. Uh, aceste țări pot să aibă relații foarte bune cu Rusia și așa și trebuie, așa și ne așteptăm de la ele, însă dorim să vadă și beneficiile unei bune relații cu noi. M-ați întrebat referitor la uh, decizia de a-l invita pe domnul Snowden. De dumneavoastră depinde, nu de mine. Noi continuăm să lucrăm uh, cu, cu Statele Unite referitor la um, NSA. Am discutat cu consilierii de securitate națională când am fost în Statele Unite. Am auzit uh, și de la Viviane Reding și ceilalți despre ceea ce fac pentru a Uh, aborda acest subiect. Domnule Picula, v-ați referit la Bosnia-Herzegovina. Mă bucur că ați menționat acest lucru și că revine pe, pe, ordin, pe agenda, pentru că am avut o discuție foarte lungă cu colegi din comisie, din serviciu, din statele membre, pentru a vedea cum putem face progrese și cum putem să le arătăm că viitorul lor este alături de noi, că regiunea uh, se îndreaptă înspre Uniunea Europeană, că le putem oferi oportunități bune, dar că trebuie să abordeze unele dintre uh, aspectele problematice. Și încercăm să obținem leadership uh, politic în uh, Bosnia-Herzegovina pentru a putea colabora pentru a face față unor provocări economice, dar și politice cu care se confruntă. Deci este un subiect la care sper că vom reveni și o țară cu care sper să facem progrese. Domnule Panțeri, după cum uh, am mai spus înainte, cred că uh, implicarea francezilor în Republica Centrafricană este importantă și istorică. V-ați referit la Sahara Occidentală, cooperăm cu ONU, întotdeauna am făcut asta și vom continua pe această cale multe dintre problemele cu care ne confruntăm în multe țări, e bine, este inevitabil ca statele membre să aibă uh, rela relații istorice cu aceste țări. Ce înseamnă asta la Consiliul pentru Afaceri Externe? Înseamnă că avem experiență multă din partea statelor membre în relații cu America Latină, cu, cu țările din vecinătate, cu Africa, Asia, uh, experiențe, contacte, legături, istorie care uh, îmbogățesc posibilitățile pe care le avem noi la Serviciul de Acțiune Externă. Doamna Lupceva, m-ați întrebat despre mai multe lucruri, dar uh, mai ales despre Turcia, Rusia, Ucraina. Turcia este un partener foarte important pentru munca noastră în domeniul uh, afacerilor externe discutam despre Bosnia-Herzegovina și, bineînțeles, Tur Turcia este importantă și relațiile pe care Turcia le are cu Balcanii Occidentali. Ei, împreună cu noi, au luptat pentru a aduce Balcanii Occidentali mai aproape de Uniunea Europeană. Au fost foarte activi în a ne sprijini și în relațiile noastre cu Iranul. Deci îi văd ca făcând parte din dezbatere, din discuție, așa cum um, au fost implicate și alte țări. Ce-mi doresc de la Moș Crăciun? Lucrurile evidente, Crăciun mai fericit pentru oameni care chiar au nevoie de asta, mai ales cei din Siria. Domnul președinte, vă mulțumim, doamna înalt reprezentant. Doamna Gomes, ați vorbit despre Crăciun și despre faptul că președintele Barroso uh, Uh, s-a referit la Etiopia. Uh, puteți să uh, îi solicitați să ceară eliberarea prizonierilor politici, doamna Alemo, care este în închisoare și are un cancer la sân și nu primește tratament. Vă mulțumesc. Domnul președinte, mai dorește cineva să intervină? Nu. Vă mulțumim Vă mulțumim foarte mult pentru implicare și pentru prezența astăzi aici. Vă mulțumim!